Mulțumesc, domnule Odi. Aveți uh, dreptate, acest lucru va fi înscris în procesul verbal. Procesul verbal va fi depus spre adoptare uh, la ședința următoare, iar rezoluțiile vor fi transmise organelor care figurează în aceste rezoluții.